Chers collègues, la séance est ouverte. Nous... Dragi colegi, ședința este deschisă. Am adoptat ordinea de zi a acestei reuniuni de astăzi, ieri, și vreau să vă aduc la cunoștință decizia coordonatorilor după cum știți, uh, doamna vicepreședinte Georgieva ne-a împărtășit dorința dumneiei de a înființa un grup de lucru interinstituțional um, care să se ocupe de performanța bugetară și deci cheltuielile publice. Doamna Georgieva ne va prezenta această inițiativă la Ecofinul din septembrie. Prin urmare, coordonatorii au considerat că ar fi bine să facă uh, și o prezentare uh, în fața membrilor Comisiei uh, pentru Bugete. Și atunci vom avea o reuniune pe 15 septembrie a Comisiei pentru Bugete și pentru Control Bugetar și să luați o decizie privitoare la Parlamentul uh, și vom putea lua atunci o decizie privind participarea Parlamentului la acest grup uh, nou format. Avem uh, o propunere referitoare la clădiri, revine din partea SEAE, a venit săptămâna trecută Uh, împreună cu toate, toate documentele și a fost transmisă membrilor uh, comisiei noastre pe 9 iulie. O puteți uh, găsi și pe internet. După cum știți, pe 14 iulie, marți, ne-am reunit. A fost o zi emblematică pentru deputații francezi ne-am uh, reunit atunci uh, cu reprezentanții Consiliului și Comisiei pentru uh, a discuta despre plăți. A fost o reuniune interinstituțională și cu această ocazie am făcut un omagiu comisiei care a făcut o prezentare extrem de detaliată în legătură cu scadențarele de plată și care a tras și concluziile trialogului privind plățile. La sfârșitul anului 2016, mai precis, uh, facturile neplătite restante pentru cadrul financiar multianual 2007-2013 nu vor trebui să depășească 2 miliarde de euro. Tot atunci am uh, ascultat uh, și un nou, am auzit și un nou termen, backlogul ascuns. E vorba de posibilitatea încheierii unui acord, ca urmare uh, a acestuia se declanșează o operație de prefinanțare și se așteaptă luarea unei decizii, lucru care ajută lichidarea uh, plăților restante. Este uh, un vehicul de care nu trebuie să abuzăm, pentru că astfel putem pune în discuție încă o dată angajamentele uh, luat în cadrul CFM. Pe 14 iulie am avut uh, reuniunea dialogului la sediul Consiliului pentru a discuta proiectul de buget pe anul 2016 și uh, bugetele rectificative, bugetul rectificativ 2015, conform mandatului uh, acordat de plenară la Strasburg. Atunci Consiliul uh, a prezentat uh, documentul adoptat la Coreper 9 iulie. Um, Coreper a început să facă reduceri uh, de 650 de milioane în credite și vor avea uh, costuri mai mari la plăți, în care se ridică până la suma de 1 miliard 400 de milioane, cu reduceri importante la mm, rubricile 1 a E4, lucru care afectează finanțarea fondului de garantare pentru Fondul European de Investiții Strategice EFSI. va fi, uh, ca urmare vom avea o capacitate mai mică de absorție la liniile um, respective. Nevoile au fost uh, evoluate cât se poate de corect de comisie, ni s-a spus. Uh, Parlamentul a reacționat la această interpretare și Manuel ne va prezenta mai exact ce s-a întâmplat acolo. Analiza din partea Comisiei a um, propunerilor de proiecte pilot și acțiuni pregătitoare a fost uh, de asemenea prezentată pe scurt și vom reveni asupra acestui subiect imediat, pentru că era vorba de bugetul 2015 Situația este un pic neobișnuită pentru că toate datele până azi au fost uh, adoptate, dar ne va spune și doamna Gartia Sabal cum vede lucrurile. În ceea ce privește agențiile și acestea au fost uh, examinate, s-a purtat o discuție pe tema lor. Ieri uh, am avut o reuniune cu Troica agențiilor și domnul Gaier va um, reveni și ne va spune câteva cuvinte despre acest lucru. Domnul Dupre va veni și el imediat. Iar raportorul uh, pentru, pentru că este raportor pentru bugete, Comisia și Consiliul au insistat asupra articolului 27 al acordului interinstituțional, care prevede o reducere a personalului cu 5% de azi până în 2017. Am uh, convenit că ambele uh, laturi ale autorității bugetare trebuie să controleze cheltuiala publică și trebuie să aibă acțiuni egale. Ultima, ultimul rând al articolului 17 prevedea că aceste dispoziții sunt uh, obligatorii cu excepția Consiliului și Parlamentului. Deci uh, cele 5% se aplică obligatoriu personalului comisiei, însă în ceea ce privește Consiliul, care se pare că și el a făcut reduceri de personal, are de asemenea o marjă de manevră, ca și Parlamentul. Toate aceste lucruri se regăsesc în raportul domnului Dupre, care a justificat nivelul de personal al Parlamentului. Iată ce vreau să vă comunic. Aveți observații? Dacă nu, fără întârziere îi voi da cuvântul raportorului nostru general, care ne va vorbi despre proiectul de buget pe 2016, José Manuel Fernández. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc portughez astăzi. Parlamentul European definiu claramente as suas prioridades. Parlamentul European și-a definit uh, foarte clar prioritățile și-a definit orientările care au fost votate la plenară și acum uh, cu uh, are un mandat foarte clar, uh, obținut în majoritate și prin vot majoritar și care are uh, consecințe bugetare. Vrem să apărăm uh, IMM-urile, locurile de muncă și spiritul antreprenorial. Adică De asemenea, vrem să susținem programe legate de ocupare și inițiativa pentru locurile de muncă în rândul tinerilor. În Europa, problema cea mai mare cu locurile de muncă o au tinerii. Pentru că ei, uh, în rândul tinerilor, rata șomajului este de două ori mai mare. Cele 6 miliarde de euro, uh, miliarde de euro pentru perioada 2014-2020 trebuie să fie replasate pentru 2015-2020 2014-2015. În 2016 nu vom mai avea uh, bani pentru a duce la capăt inițiativelor noastre. Noi vrem uh, ca în 2016 inițiativa pentru uh, locul de muncă pentru tineri să poată continua, să se poată duce la bun sfârșit aceste, acest program, pentru că dacă îl întrerupem, trimitem un mesaj foarte um, urât. toate programele legate de uh, cele trei chestiuni pe care le-am menționat înainte, COSME, Orizontul 2020, programele care uh, fac parte din categoria 1A, din rubrica 1A, trebuie să primească atenție specială. Trebuie să fim solidari și la nivel intern. Rolul important pe care îl joacă politica de coeziune nu trebuie lăsat la o parte trebuie trecut cu vederea. Prin uh, fonduri precum Fondul Social European le pute, îi putem ajuta pe cei mai defavorizați. Obiectivul solidarității externe este și el un obiectiv clar pe care ni l-am stabilit și are și el consecințe asupra liniilor bugetare asociate migrației, refugiaților și ajutorului umanitar. Dacă vom uh, atinge toate uh, aceste obiective, cred că mm, va fi clar că mm, ne ocupăm și de securitatea internă. Eu uh, mă bucur că vedem o tendință pozitivă din partea președinției Vreau să felicit uh, președinția pentru atitudinea pozitivă pe care a afișat-o. și pentru faptul că s-au făcut progrese importante în ceea ce privește obiectivele stabilite pentru uh, trialog, în special dacă facem o comparație cu perioada bugetară anterioară. Parlamentul rămâne unit, își apără prioritățile, care ar trebui să fie, de fapt, și prioritățile Consiliului. Cred că este inacceptabil să se facă reduceri uh, de la Consiliu. Pentru că 563 de miliarde de euro sunt uh, erau angajamentele de plăți și a făcut reduceri de 1400 de miliarde deja. Și aceste reduceri s-au făcut tocmai la categoria 4, unde s-au uh, făcut reduceri de 450 de miliard, milioane de euro. Și la categoria 1A, unde la fel s-au făcut reduceri la creditele pentru plăți. Eu cred că acestea reprezintă, de fapt, niște provocări, nu niște simple reduceri. Pentru că avem uh, planul Juncker cu uh, fondul pentru investiții strategice. Dar cu programe precum Orizont 2020 și Conectarea Europei, aveam posibilitatea uh, să returnăm garanțiile care s-au tras pentru a constitui fondul EFSI din planul Juncker. În orizont 2020 avem un fel de backlog ascuns de plăți uh, restante ascunse care se ridică la 5 miliarde de euro. Dacă n-am avea nicio problemă cu plățile, programul Orizont 2020 ar fi executat uh, deja un miliard în plus față de ce a tăiat până acum. Ce înseamnă acest lucru? Că Orizont 2020 are o capacitate de absorție și de executare foarte mare, dar în mașinăria Consiliului variabilele de absorție și de executare sunt de fapt cele mai importante. Și dacă urmăm puțin logica Consiliului, acest program 2020, care are o capacitate enormă de absorție, nu ar trebui să sufere ca urmare a reducerilor. La trialog am văzut cum funcționează mașinăria Consiliului. Stabilește niște linii bugetare care până la urmă reprezintă niște reduceri absolut absurde. Linii precum Erasmus Plus, Cosme și uh, migrația din categoria 3 nu au uh, suferit reduceri, însă s-au făcut reduceri la linia bugetară 4. Prin urmare, cred că mașinăria de uh, reduceri bugetare a Consiliului nu funcționează. Dacă um, obiectivul Consiliului este să nu taie la buget programele care au uh, capacitate de absorție mare și executare bună, uh, E evident că cele 73,2 milioane de euro în autorizare de plată și cele cei 205 milioane de cheltuite sau care erau um, credite pentru plăți au fost de fapt reduse de la un program care are o capacitate de absorție foarte bună și în care se făcuseră deja reduceri. Și mai mult e vorba de un program important pentru obiectivele pe care ni le-am stabilit în orizont 2020. Un program important și din punctul de vedere al angajamentelor pe care și a luat Consiliul și care este în conformitate cu toate declarațiile Consiliului. Și în cazul instrumentului Conectarea Europei sau redus uh, sume foarte importante din creditele pentru plăți. Propunerile de reduceri bugetare ale Consiliului indică o atitudine destul de nerușinată, care în plus contrazice angajamentele Consiliului care spunea că nu va face reduceri la programele care au o capacitate de absorție și executare mare. La fel se întâmplă și cu politica de vecinătate. S-au redus de acolo 103 milioane de euro. 50 de milioane de euro au fost uh, reduse pentru linia bugetară aferentă țărilor de la Mediterană. Nu putem să rămânem indiferenți la ce se întâmplă în Europa și în zona Mediteranei mai ales. Instrumentul pentru cooperare pentru uh, dezvoltare, la fel s-au uh, tăiat 143 de milioane în credite pentru plăți, în special în linia dedicată migrației. Cred că este o reducere bugetară inacceptabilă. 143 de milioane de euro este cifra. Și s-au făcut aici um, o reducere de 5 milioane de euro, se corectează domnul Fernandez. Aceste lucruri contravin decizi, chiar deciziilor Consiliului, ca să nu mai vorbim despre poziția Parlamentului. S-au făcut de asemenea reduceri la categoria 1B, la creditele pentru plăți, la liniile bugetare care ar fi fost utile pentru încheierea cadrului financiar multianual 2017. Haja mai 2.000 milioane de... În înțelegerea instituțională s-a spus că în 2016 vor fi mai mult de 2 miliarde de euro nealocată din perioada până în 2017 în exercițiu bugetar. Deci aș spune că această situație este inacceptabilă, abordarea Consiliului. Și punctul de plecare este următorul. Ar trebui să respectăm angajamentele pe care ni le asumăm și promisiunile aferente. Și asta înseamnă nu numai angajamentele din planul de plăți, ci și angajamentele din cadrul multianual. Am adoptat acest MFF, deși nivelul era mai redus decât anterior. Dar asta pentru un anumit grad de flexibilitate și pentru instrumentul aferent. Um, sub uh, titlul 3 nu existau niciun fel de spațiu de manevră Și uh, instrumentul de flexibilitate nu ar trebui să fie folosit doar pentru titlul 3, ci și pentru celelalte linii bugetare, 1A de exemplu. Acolo ne dorim câteva inițiative suplimentare pentru 1B, unde avem tineretul și inițiativa de ocupare în rândul tinerilor. Deci, poziția noastră este următoarea. Instrumentul ar trebui să fie folosit și pentru celelalte titluri, nu numai pentru titlul 3. Trebuie să reamintesc faptul că flexibilitatea a fost folosită deja sub EFSI și planul Juncker um, și conceptul, noul concept de marjă globală. marjele de angajamente care nu au fost folosite în anii trecuți trebuiau folosite la nivel general pentru obiective politice majore, creștere și ocupare, în special pentru ocuparea tinerilor. Deci, Consiliul nu trebuie să uite că există acest instrument flexibil. Bugetul Uniunii Europene este mic, doar 1% din întregul PIB. În cadrul MFF, Comisia prezintă un nivel al uh, bugetelor sub, situat sub nivelul uh, MFF. Iar Consiliul merge chiar mai departe și are o atitudine contradictorie. Știm că MFF se adoptă în unanimitate de către statele membre și nu înțelegem cum se poate întâmpla astfel. Deci statele membre care se împotrivesc periodic uh, acestui buget care a fost uh, totuși votat în prealabil. Sunt sunt practic state membre care se împotrivesc și au o atitudine contradictorie față de ce se votase anterior sub MFF. Vom continua să depunem eforturi pentru a reface nu numai ce a uh, redus Consiliul, dar și pentru ceea ce este nevoie în vederea restituirii angajamentelor. Deci sunt priorități cu implicări bugetare. Dacă este necesar, voi men- menționa reducerile sub fiecare titlu, reduceri despre care, după cum spuneam, se poate afirma că sunt contradictorii cu ceea ce s-a votat în prealabil și cu poziția Consiliului. Iar asta va ajuta Consiliul nu numai să lucreze să aibă o poziție consistentă. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule raportor general. Ne dăm seama cu toții că trebuie să ne pregătim de o confruntare dificilă, dar ați spus-o deja. O să întâlnim un președinte de Consiliu uh, foarte deschis față de preocupările noastre, poate și datorită experienței pe care a acumulat-o guvernul luxemburghez, că iau a 14-a oară președinția Consiliului. Domnul Ghera, cer cuvântul. Ähm, Mulțumesc, domnule președinte. Colegul Fernandez uh, are dreptate, ne-am pus de acord în esență. Deci nu trebuie să repet ceea ce a spus domnia sa. În două capitole aș dori să completăm ceva. Deci dacă există o abordare sistematică de către Consiliu. Nu vreau să justific această abordare, dar asta se explică prin faptul că se dorește abordarea acelor domenii care în anul curent sau în anul în exercițiul viitor uh, au fost crescute și din acele creșteri se retrage o parte. Și a doua chestiune Acolo unde Consiliul a avut orientări și a existat o poziție critică fa- față de rata de absorpție, ei bine, în ceea ce privește această rată de absorpție, putem ajunge la o concluzie pe baza experienței noastre, dar avem și ocazia în Comisia Bugetară să inițiem un dialog cu Comisia pe diferite capitole. Și am avut uh, posibilitatea de a discuta cu reprezentanții Consiliului și pentru că încă îmi pasă de politica regională, am vrut să aflu cum se justifică acele reduceri în uh, capitolele diferite. Iar uh, răspunsul lor a fost că progresele la înregistrarea programelor regionale, conform politicii de coeziune, sunt uh, întârziate, în mod evident. Și asta uh, este pronunțat în anumite state membre. Și asta duce la situația că, la o situație în care ratele de absorpție sunt mult mai reduse decât ne dorim și decât își dorește Consiliul. Pentru că Uh, afectează atingerea unor obiective. Și cred că aici ar trebui să fim atenți și pentru că trebuie luate în calcul toate prioritățile menționate de colegul Fernandez și are sens să vedem dacă în anumite linii bugetare se concentrează prea multe fonduri care nici nu sunt necesare într-un an anume. Și poate că e vorba de fonduri pe care le putem realoca. Iar asta este esențial, cred eu, cu atât mai mult cu cât acest plan de buget nu explică cum vom reacționa la provocările existente tocmai pentru a putea pune la dispoziție bani pentru FC. Vreau să vă aduc uh, aminte că ne bucurăm cu toții că la FC în sfârșit s-a tăiat nodul, dar dacă ne uităm la partea financiară din FC, în loc de... Deci, uh, există ideea că trebuie să se ia 3 miliarde în loc de 2 miliarde până în 2020 din marjele existente. Și Parlamentul European s-a împotrivit reducerii Connecting Europe Facility și Horizon 2020. Dar totuși, suntem în fața unei provocări de a pune la dispoziție aceste 5 miliarde. Am stabilit și anvelopele aferente din păcate nu avem prea mult spațiu de manevră în ceea ce privește fondurile accesibile, dar doar dacă vom revizui cadrul multianual și vom reuși să realocăm sumele aferente. Și aici nu sunt prea optimist. Deci nu mi-aș bizui planificarea bugetară pe o astfel de filozofie. Și ar trebui să ne continuăm negocierile cu Consiliul, să vedem cum se vor reflecta aceste 5 miliarde și să ne propunem o abordare de așa natură încât dorințele, încât să întrunim dorințele celor de acolo. Deci fără a ne atinge de cum vom face acest lucru fără a ne atinge de ECF și Horizon 2020, nu știu. Aici Uh, vreau să văd care sunt contribuțiile celorlalți colegi. Are sens, din punctul meu de vedere, să examinăm toate instrumentele financiare, pe de altă parte, pentru că uh, există asemănări cu instrumentele EFSI și, pe de altă parte, poate că trebuie să ne gândim la o coordonare sau la o utilizare comună a instrumentelor uh, existente în contextul EFSI. Și un uh, raport al Curții de Conturi pentru cu privire la utilizarea fondurilor pentru dezvoltarea regională, m-a arătat că instrumentele pe care ni le prezintă um, cadrul multianual ca fiind o armă minunată nu funcționează atât de bine uh, cum ne-am fi așteptat. Și acum, dacă conform noilor uh, regulamente uh, pentru perioada 2000 până în 2020, ei bine, dacă ne referim la ele, nu știm dacă lucrurile într-adevăr vor funcționa atât de bine. Deci, uh, trebuie văzut cum se pot aloca acele fonduri prevăzute pentru EFSI și în cercul nostru aici aș propune să începem o discuție, o dezbatere Acum nu mă aștept să se întâmple de azi pe mâine, mă aștept și de la comisie să ne dea indicii cu privire la evaluarea ratei de absorpție, mai ales în programele atinse de Consiliu, mai ales în zona politicii de coeziune. Și o afirmație foarte, scurtă, observație scurtă referitoare la agenții mă gândesc că un buget care va reprezenta mai puțin de 1% din întregul uh, buget nu trebuie să fie o zonă prea dezbătută în planificarea bugetară. Reducerile propuse de Consiliu în zona financiară sunt moderate. Sunt reduceri, evident, dar nu sunt neapărat rezonabile sau logice. Care este justificarea unor reduceri care până la urmă se cifrează în jurul a 5.000 de euro sau mai puțin de 5.000 de euro, ei bine, nu, nu am primit un răspuns la astfel de întrebare din partea Consiliului. Probabil că cineva a avut o idee, dar dacă acele idei sunt legate de planificarea bugetară rezonabilă, ei bine, asta nu știu. Importante sunt diferitele departamente ale agenturilor, s-a spus. Azi, ieri a fost acea troică uh, prezentă aici, stimați colegi. Dacă comisia are abordarea aferentă, deci s-au decis măsuri pentru întărirea politicii de migrație a UE și uh, Asta presupune înființarea a trei departamente suplimentare pentru Europol, de exemplu. Nu știu care este planificarea de personal și care este finanțarea prevăzută în acest context. Deci sunt uh, cazuri în care spunem că este nevoie de acele agenții pentru punerea în aplicare a politicii propuse și atunci trebuie să explicăm acest lucru. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Olbrecht. Oui, merci, président. Je vais utiliser le, la... Mulțumesc, domnule eh, președinte, pe vorbim polonă. Eh, domnule președinte, eh, și mă adresez și lui uh, Jose. Aș vrea să mă concentrez asupra un element legat de politica regională și de coeziune. Două lucruri aici. Mai întâi, vreau să atrag atenția Comisiei de Buget asupra faptului că Comisia DEVE a analizat uh, pregătirea programelor operaționale, care deja sunt destul de avansate. A existat uh, o dată care permitea transferarea de fonduri din 2014 în 2015, pentru că unele proiecte nu au fost încă terminate. Acum avem confirmare pentru jumătate din programele operaționale și suntem în al doilea an uh, din perspectivele financiare și sunt mai mult de 300 de programe operaționale care n-au fost confirmate. Deci, uh, întrebarea se pune, această lipsă de confirmare este vina statelor membre sau este ea legată de uh, modificarea termenelor limită în cadrul Comisiei Europene. E o chestiune care vizează direct bugetul, pentru că nu o să mai tot putem transfera fonduri de la un an la altul. Pentru că asta trebuia deja făcut. În plus, dacă avem fonduri consacrate, dedicate politicii regionale, așa înțeleg eu ce obțin informațiile raportului, există cumva două bugete în politica de coeziune. Unul pentru noile programe și unul pentru vechile programe. Și dacă noile programe nu sunt încă gata, atunci banii pot fi folosiți pentru a reduce arieratele. Pentru că am impresia că Banii aici uh, sunt meniți să reducă aceste arierate, însă începește banii noi care vor veni, nu prea știm ce să facem cu ei, pentru că nu sunt încă noi programe și dacă nu sunt noi programe, banii trebuie dedicați, consacrați plăților întârziate, pentru că altfel nu facem decât să amânăm problema. Și există încă o întârziere în transferarea fondurilor. Acum, o întrebare pentru domnul Fernandez. Care sunt consecințele pentru bugetul 2016? Pentru că informații ale informării de ieri date de comisie. Pentru că ieri comisia a informat în legătură cu noi schimbări în principiile politicii de coeziune, schimbări pentru Grecia. E vorba aici de, pentru 2016 de 5% suplimentar, fonduri suplimentare. Bun, nu avem încă detaliile calculului. Și apoi va fi o creștere de plăți pentru anumite proiecte uh, la nivel de 100% pentru 2007-2013. Uh, deci este o creștere a sumelor din politica regională și asta se va vedea în bugetul din 2016. de aici se naște întrebarea, care este impactul acestei propuneri asupra eforturilor noastre de a reduce cheltuielile în politica de coeziune. Președintele, mulțumesc. Este sigur că întârzierile în angajamentele de plată și de programe uh, fac să crească arieratele, dar ce o să se întâmple între 2017 și 2020? O să asistăm la o explozie a nevoilor și, desigur, și a facturilor neplătite. Iar începește Grecia, evident, va fi un impact la nivelul plăților. Domnul Donado. Da, domnule președinte, aprob ca mulți eh, colegi orientările prezentate de raportorul general, domnul Fernandez, mai ales începește eh, angajarea tinerilor. Mi se pare important ca acest dosar să nu fie abandonat, de asemenea solidaritatea externă și pe multe alte subiecte, dar aș vrea, la rândul meu, să insist asupra chestiuni agricole, pentru că ieri seară mi-am prezentat proiectul de aviz în fața Comisiei Agri și membrii Comisiei m-au incitat să cer o întărire foarte clară a măsurilor de criză de susținere a pieței. Gândiți-vă că în Europa se reprofilează o criză a laptelui, uh, uh, criza ucraniană, poate o criză sanitară și una uh, climatică. Deci avem suficiente motive de îngrijorare pentru lumea agricolă rurală și o, o dorință puternică ca aceste credite de angajament să fie garantate și de asemenea utilizarea marjei, plafonului și a marjei, pentru că este complet anormal să nu putem utiliza complet uh, cf ul și mm, eu nu înțeleg, ca și noastră, nu înțeleg ce se întâmplă în Consiliu. În orice caz, Comisia Agri în mod unanim a cerut să, să rezistăm Consiliului și să impunem un buget mai uh, adaptat nevoilor decât cel care a fost prezentat. Mulțumesc! Hvala za besedo. Eh, tudi jaz bi se na kratko rada pridružila tej razpravi. Hvala poročevalcu. Deci, vă mulțumesc, mulțumesc raportorului care a prezentat foarte exact problemele apărute și mă întreb la rândul meu de ce Consiliul reduce fondurile și asta în capitole importante, de exemplu la Erasmus Plus și la politica de imigrație și probabil și în alte capitole. Probabil că trebuie să întrebăm Consiliul care sunt cauzele acestor reduceri, respectiv e vorba despre întrebarea referitoare la evaluarea programelor, dacă ele au fost evaluate în mod corect și realist. Se pune întrebarea, dacă se decid aceste reduceri, unde au fost redistribuite fondurile economisite astfel. Și apoi problema întreprinderilor inovatoare cu tehnologii moderne, ei bine, această problemă se adâncește. Și trebuie să ne întrebăm dacă le acordăm destulă atenție acestor întreprinderi inovatoare. În practică, observăm adesea că sunt numeroase startup-uri cu un potențial mare, cu tehnologie bună, care nu au acces la uh, fonduri proaspete, care nu au acces la finanțare din partea băncilor. Și atunci trebuie să își înceteze activitatea. Pentru viitorul Europei, aceste întreprinderi sunt extrem de importante. Poate că nu avem un dialog suficient de amplu cu Consiliul și poate că pe viitor va trebui să examinăm aceste chestiuni. Mulțumesc. Merci, Madame Suline. Mulțumesc, doamna Suline. Ieri pe acest subiect am avut o audiere foarte interesantă privind uh, finanțarea întreprinderilor uh, inovatoare. Și cu siguranță vom avea ocazia să revenim la acest subiect. Doamna Toma. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș vrea să uh, îi mulțumesc și să-mi exprim susținerea pentru raportorul general și să-i mulțumesc pentru raportul său. Aș vrea, pe de-o parte, să spun că de obicei este business as usual, cum se spune în engleză, că nu e prima dată când uh, această situație se produce aceste tăieri bugetare, în ciuda unui cadru financiar plurianual redus față de cel precedent și în același timp uh, trebuie să spun că uh, am senzația că am ajuns cumva la o limită. Am atins o limită peste care nu mai putem să mai trecem să mă refer la mai multe probleme. Problema politicilor de coeziune și mai ales întârzierile uh, cu care se validează programele operaționale. Asta mă preocupă foarte mult pentru că nu există aici doar responsabilitatea statelor membre. Sigur că există și aceasta, nu ne îndoim, dar cred și uh, cred, nu numai eu cred asta, că aici uh, aș zice, în, în cel mai bun caz, e o, o manieră de a reduce facturile, în cel mai rău caz o manieră de a reduce bugetele, într-un mod uh, ascuns, disimulat, pentru că tot amânăm, amânăm, amânăm și până la urmă o să reducem uh, consumul de fonduri. Deci și această problemă a facturilor neplătite cumva contribuie la reducerea bugetelor uh, reale față de bugetele care au fost votate. Deci, votate. deci asta e o problemă specială. Și apoi este la fel de adevărat, că, uh, Jean-Paul Danano uh, vorbea ieri în Comisia Agricolă de acest lucru, eu am spus același lucru la pește, am, am constatat același lucru, suntem la fel de supărați amândoi de reducerea acestui buget care deja este minuscul bugetul FEAMP și Cred că întâi de toate trebuie să ne dăm seama și să cădem de acord cu toții că, de fapt, Consiliul European nu își asumă politicile din punct de vedere bugetar. Deci, pe de o parte, deci putem să dăm exemple. E vorba de politici pe care le susținem, politicile de coeziune, cu această adăugire pentru Grecia pe care o susțin, problema a agențiilor de securitate. Deci toate aceste lucruri sunt uh, alegeri politice, decizii politice împărtășite, aprobate, dar pe care nu ni le asumăm și bugetar. Deci uh, dialogul cu Consiliul, care nu a încetat niciodată, din fericire, dar dincolo de acest dialog, uh, noi, Comisia de Buget, poate mai mult decât ceilalți, trebuie să spunem în mod public să denunțăm acest dublu limbaj, acest dublu discurs, pe de-o parte angajamente politice care nu sunt urmate de niciun fel de măsuri bugetare, asta e atitudinea statelor membre. Și e părerea mea, cred că s-a ajuns la o limită, chiar dacă uh, credeam că am ajuns deja la fundul sacului, dar nu, se pare că nu, se pare că putem, merge și mai jos și uh, sunt dificultăți pe care nu le putem rezolva doar prin dialog cu Consiliul, ci printr-o formă de alertă, de denunțare publică. Poate cuvântul e un pic dur, dar trebuie să facem ceva față de această irresponsabilitate și această diferență între ce se anunță și ce bugete uh, se dau după aceea pentru a uh, realiza aceste proiecte. Mulțumesc, doamna Mirgada. Yeah. Uh, I want to thank Mr. Fernandez for the uh, very good outline that he gave there. Mulțumesc, vreau să-i uh, mulțumesc domnului Fernandez pentru uh, intervenție. Nu voi repeta ce s-a spus deja, pentru că cu toții gândim uh, la fel. Trebuie să fim progresivi din punct de vedere social. În Irlanda avem și noi probleme cu pescuitul și agricultura, pentru că agricultura este sursa noastră principală de venit. Trebuie să avem uh, grijă cum uh, să protejăm uh, aceste sectoare, în special prin inițiativa pentru tineret. În Europa, cele mai afectate sectoare sunt cele mai vulnerabile. Trebuie să încercăm să rezolvăm această problemă. Trebuie să analizăm, de asemenea, să permitem comisiei să aibă capacitatea de prefinanțare mai mare, în special în cazul proiectelor care au capacitatea de absorție mare. Trebuie să vedem de ce lucrurile merg încet în anumite proiecte și trebuie să vedem cum uh, se distribuie finanțarea în, între statele membre. Sunt unele state membre care nu-și permit să acorde finanțare la nivel național, dar oricum uh, cred că domnul Fernandez are uh, susținerea Parlamentului. Noi nu facem presiuni asupra dumneavoastră, dar sperăm să aveți succes în demersul dumneavoastră ruga pe domnul Fernandez să încheie acest schimb de opinii. Iertați-vă, domnul Margal mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Doar un comentariu de ordin general. După ce am ascultat prezentarea foarte clară a domnului Fernandez, foarte explicită, uh, în ceea ce privește uh, așteptările pe care le putem uh, avea de la acest uh, buget și de la negocierea previzibilă cu Consiliul și Comisia, am ajuns la o concluzie. Parlamentul are o coaliție importantă, justificată legitim prin prezența unor grupuri care își demonstrează euroscepticismul. Sunt reprezentate aici și au pozițiile lor legitime știm uh, deja cine nu crede de fapt în Europa. Consiliul este cel care nu crede în Europa. Euroscepticii cei mai mari sunt cei de la Consiliu. Ei nu permit ca instrumentul principal uh, de guvernare uh, al oricărei instituții publice, și anume bugetul, să exprime o minimă încredere în ceea ce reprezintă. Practic, ei împiedică Europa să existe. este bine să plecăm de la această premisă evidentă. Și noi încercăm să îmbunătățim cu 0,1 mm, ceea ce știm că nu are perspective reale de schimbare. Ar trebui să vorbim uh, cât se poate de serios de revizuirea marcului financiar multianual. Trebuie să ne pregătim de această bătălie care va fi cu siguranță cea mai interesantă și trebuie să ne pregătim și pentru cealaltă luptă importantă și anume raportul referitor la resursele proprii, faimosul raport. Pentru că se va vedea că sunt, e vorba de resursele proprii ale statelor membre și nu resursele proprii ale Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc. E adevărat că mm, trebuie să ne pregătim pentru revizuirea la mijlocul perioadei și uh, de despre aceasta vom vorbi de la, din luna septembrie când vom relua lucrările. Îi voi da și domnului Fernandez uh, cuvântul. Îl sprijinim uh, pentru a mm, duce lupta aceasta cu toate forțele la începutul lucrărilor din luna septembrie. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte când reluăm în uh, septembrie, vă promit că veți avea deja un document de lucru cu privire la poziția Consiliului, un uh, document cât se poate de complet, pe care îl pregătim uh, deja cu ajutorul Secretariatului Comisiei pentru Bugete. Veți avea acest document cât se poate de detaliat atunci. Dacă n-am organiza licitații, dacă n-am uh, aproba programele operaționale, nu uh, am avea dezbateri și fără dezbateri nu se poate trage nicio concluzie, pentru că acest program are o um, rată de absorție zero, începem să facem reduceri, tăiem. Trebuie să vorbim cu mare atenție despre rata de absorție. Orizont 2020 nu se execută așa cum am dorit noi. Dacă întârziem uh, licitațiile, ofertele publice și așa mai departe, să nu uh, ne mirăm că nu se trece la executare. Să vorbim despre programele operative și despre politica de coeziune. Dintr-un total de 66 de programe, doar 37 au fost aprobate. Dacă nu am aprobat niciunul, nu am mai avea niciun fel de dezbatere pe tema cooperării teritorial. De la, din cele 560 de programe s-au aprobat doar 368. Marcul financiar plunialor mergea din 2014 în 2020 și noi vorbim acum despre 2016 și nu s-au a aprobat toate programele. Despre ce vorbim? Despre politica de coeziune 2016-2020? Pentru că 2014-2020 e clar că deja iese din discuție. În ceea ce privește reducerile, rubrica 1B, 220 de milioane de euro, credite pentru plăți, cea mai mare parte, 43,5 în cooperare 43,5 în cooperare teritorială, și reduceri și mai mari în alte linii bugetare pentru perioada 2007-2013. La dezvoltare rurală 45,5 și s-au făcut reduceri și în fondul pentru pescuit 2 milioane de euro. Însă, la fructe și lapte pentru școli nu s-au făcut reduceri și nu s-au făcut reduceri nici pentru plățile directe. Și vă spun acest lucru pentru că m-am fost întrebat uh, cu privire la aceste aspecte. În ceea ce privește planul de plăți, acordul cu Consiliul și Comisia trebuie să se respectă. Nu se pot face reduceri la creditele pentru plăți care uh, pun în pericol acordul la care am ajuns și prin care am spus că nu se va reduce mai mult de 200 de miliarde de euro. De, de 2 miliarde de euro, mă iertați. Primim tot fel de comunicate din partea Comisiei referitoare la Grecia, dar nu primim nimic în legătură cu consecințele asupra uh, Uh, asupra bugetului. Nu știm cum, se, cum vor sta lucrurile cu prefinanțarea pentru 2016. Dacă nu revizim uh, regulamentul, se va ajunge la maxim 95% prefinanțare. Va trebui să fim foarte atenți la poziția pe care o va lua Comisia Europeană. eu consider că va veni Comisia cu o propunere care să îndeplinească ce se prevede în raport în ceea ce privește cele 35 de milioane, care reprezintă o plată în contul creditelor prevăzute în cadrul CFM-ului pentru Grecia 2014-2020. Le mulțumesc foarte mult colegilor pentru observații, vă mulțumesc pentru uh, sprijin. Avem viziuni politice diferite, dar uh, avem un obiectiv comun, acela de a respecta mandatul pe care l-am uh, primit la plenară. Nu toți am, au votat pentru acest mandat, însă majoritatea a fost covârșitoare și acum Parlamentul se bazează pe acest mandat dând un exemplu important de democrație și de respectare a cuvântului uh, dat. Deci să, se, să respectăm uh, CFM-ul și să fim consecvenți și coerenți cu declarațiile noastre. Vă rog pe toți colegii să faceți acest lucru și să sperăm că în timpul uh, vacanțelor statele membre care mereu uh, critică bugetul, deși l-au legitimat și aprobat înainte, pentru că CFM-ul impune adoptarea prin unanimitate, să le amintim acelor state membre să nu mai spună că sunt euroșevice și să, ci să-și apere cuvântul dat și construcția europeană. Da, vă doresc uh, o pauză bine meritată, să vă bucurați de ea pentru a putea fi combativ la întoarcerea la lucru și să ne ajuta să restabilim creditele de care avem nevoie la nivel bugetar. Deci, ce se întâmplă în Comisia Europeană poate să servească drept argumente euroscepticilor. De la, am vorbit până acum de secțiunea 3, uh, acum vom trece la celelalte secțiuni și voi da cuvântul raportorului domnul Depre. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vă adresez scuzele mele pentru că uh, am lipsit în prima parte a reuniunii. Am avut uh, voturi la o altă comisie, la Comisia Libe. Domnule președinte, dragi colegi, mă voi referi la alte, celelalte secțiuni, făcând o distinție între uh, Parlament și celelalte instituții uh, din, de la rubrica alte instituții. Ca și uh, colegul meu francez, am o singură Biblie și anume uh, textul votat în plenară. Plecând de la acest text, fac propuneri. Și mă refer la cifre referitoare la mai multe articole bugetare. Totuși trebuie să-i avertizez pe colegii mei că unul dintre punctele care va fi, vor fi cruciale la negocierile pe tema bugetului cu Consiliul și Comisia se referă la personal. Nu știu uh, dacă ați avut ocazia să spuneți acest lucru. Da, am vorbit pe scurt despre acest uh, lucru. După reuniunea tripartită care a avut loc alaltă ieri, este clar că se face presiune foarte mare din partea Consiliului și Comisiei asupra noastră în ceea ce privește respectarea articolului 27, care a fost uh, semnat la aprobarea CFM-ului. Acest articol 27 stabilește pentru fiecare instituție și fiecare organ uh, care depinde de această instituție un uh, obiectiv de reducere a personalului cu 5% de până 2017, adică 1% pe an. Ni s-a amintit acest lucru uh, cât se poate de ferm. Eu am uh, adus energic contra-argumente din partea Parlamentului. Cred că am adus argumente pertinente, dar totuși uh, problema s-a discutat. În numele comisiei noastre, domnule președinte, cred că ar trebui să faceți un demers pe lângă secretarul general, pentru că rezoluția adoptată de Parlamentul European la punctul 40 Plenara invită secretarul general să prezinte Comisiei pentru bugete o analiză completă a evoluției posturilor la Parlamentul European și a modului în care obiectivul de reducere de 5% a fost adoptată până acum, astfel încât uh, în modul în care se va face această reducere, astfel încât să se facă această reducere Uh, la termen și să se uh, recalculeze organigrama în funcție de aceste obiective. I-am amintit secretarului general că plenara a făcut această cerere și că este important uh, că noi să se facă aceste lucruri pentru că noi să ne putem continua lucrurile mod, lucrările în mod corect. Vom fi și mai limitați în materie de personal, având în vedere că s-a creat un nou grup politic Acest grup uh, parlamentar are mai multe consecințe financiare și asupra personalului. Dacă informațiile de care dispun uh, sunt corecte, crearea acestui nou uh, grup politic cu privire la calitatea căruia nu o voi exprima, dar oricum faptul că s-a creat un grup nou înseamnă că trebuie să există, să creeze 43 de posturi noi. Deci va trebui să adoptăm uh, chestiuni delicate în legătură cu bugetul uh, european și trebuie să vedem ce facem cu acești 43 de oameni care trebuie angajați. Eu personal uh, nu prea mă văd creând 43 de posturi noi pentru prietenii domnei Le Pen. Acum, în ceea ce privește alte instituții, Curtea de Conturi, uh, Curtea de Justiție. Sper că mă ascultă Comisia. Pentru alte instituții e mult mai ușor să lucreze pe baza documentelor comis- Consiliului decât uh, de, pe baza documentelor din partea Comisiei, pentru că la fiecare articol bugetar Consiliul arată baza, reducerea și cum se ajunge la cifra nouă. Consiliul o face, Comisia nu se sinchisește, deci trebuie să calculăm singuri uh, cu cât se face reducerea și precentul pe care reprezintă acel lucru. Deci, odată, iată că am ocazia să felicit Consiliul pentru calitatea tehnică a documentelor prezentate. Și avem o anomalie uimitoare uh, asupra căreia vreau să vă cer uh, părerea în cazul unei instituții, și anume Curtea de Conturi, suma cerută de instituție este mai mică decât suma pe care o propune Comisia. Adică, global, practic, Curtea de Conturi cere o cerere cu 1,46% de a creditorilor și Comisia propune 1,94% se, o să rog să-mi confirmă părțile interesate, dar se pare că e legat de asigurarea de pensie de care nu s-ar fi ținut cont. De fiecare dată când celelalte instituții trebuie să plătească ceva comisiei, comisia nu își uită niciodată, niciodată interesele, nici la sume, nici la uh, ce se adăugă la cele sume. Și uh, avem și o incoerență, o incoerență legată de Curtea de Justiție, o inconsecvență. Nici Consiliul, nici Comisii nu au ținut cont de toate consecințele ce decurg din faptul că la Curtea de Justiție va crește numărul uh, de personal, de, de membri ai Curții de Justiție. Trebuie să se țină cont și faptul că mașinăria trebuie să continue să funcționeze în continuare, deci administrația trebuie să poată deservi și munca noilor uh, judecători. Comisia, ca și Consiliul, nu a ținut cont nu au ținut cont de faptul că Curtea de Justiție estimează că va avea nevoie de mai mulți traducători pentru documentele uh, Eh, de care beneficiază, care le sunt supuse atenției noilor judecători. Deci dacă noi judecători nu pot eh, dispune mai repede de documentele traduse și limbajul juridic eh, este un limbaj specific, nu se pot da documentele la tradus oricui, reforma care se face nu va avea niciun fel de efecte. În ceea ce privește Curtea de Justiție, mă apropie mai mult de solicitarea instituției decât propunerea, de propunerea Comisiei și a Consiliului. În general, acum nu am uh, timp să iau, uh, să trec, fac o revistă tuturor, uh, să trec în revistă toate instituțiile. Mă refer doar la câteva. În ceea ce privește Consiliul și, într-o mai mică măsură, Comisia, dar, în general, în cazul comisii, Consiliului, el nu ține niciodată cont și nu e niciodată în serios cererile suplimentare de credite pe care le fac uh, instituțiile pentru securitate. La Parlament uh, am vrut să consolidăm securitatea și să obținem mijloacele necesare. Consiliul nu a acceptat acest lucru și uh, nici de comisie, dar într-o măsură mai mică. Dacă facem inventarul global, dacă încercăm să structurăm uh, reducerile pe care le face uh, Comisia și, într-o măsură mult mai mare, Consiliul, În primul rând pot să vă spun uh, că lucrurile stau în felul următor. Mai puțin funcționari, deci reducerile afectează numărul de funcționari, indemnitățile, uh, mobilitatea, echipamentele și formarea, cursurile de formare. Deci vom avea mai puțini uh, oameni care vor fi mai puțin mai puțin mai prost pregătiți și vor lucra cu mai puține echipamente. S-au redus și creditele pentru comunicare. Deci uh, voi examina și uh, de la caz la caz uh, fiecare instituție și vă spun cum stau lucrurile cu fiecare instituție în parte în raportul meu. Comisia și mai puțin Consiliul dă dovadă de o indulgență în privința SAE, dintr-un motiv care mi este necunoscut, în cazul tuturor celorlalte instituții, Comisia taie mult mai uh, mult decât Consiliul. Mobilitate, echipamente, uh, formare. Dar uh, este complet scutit SAE. Eu mă refer la creditele operaționale care apar la secțiunea 3 a bugetului de care se ocupă domnul Fernandez. Voi reexamina cazul SAE cu ochiul critic pe care Comisia l-a folosit uh, în cazul tuturor celorlalte instituții. Iată, domnule președinte, ce vă pot spune acum și uh, aștept cu interes observațiile colegilor. Mulțumesc, domnule raportor, pentru toate aceste precizări. SEAE este un uh, serviciu care traduce politica externă atât de clară a Uniunii Europene. Știți că avem așa o politică bine conturată. Am făcut o glumă, am făcut un spirit de glumă, spune președintele. Să știți că dispunem de interpretare până la 11 și jumătate, deci trebuie să ne grăbim. Domnul Manca are cuvântul. Ďakujem, pán predseda. Počas diskusie k správe... În timpul discuțiilor pe care le-am avut cu privire la raportul domnului Fernandez, m-am uitat la cifre, la cifrele privind bugetul Parlamentului. A fost destul de surprins dacă ne uităm la veniturile din 2014, vedem o diferență de 22 de milioane. În 2016 ne bazăm pe venituri mai mici decât în 2014, dar asta fără o vreo justificare dacă ne uităm la diferitele capitole. 2,7 milioane din un post uh, de 2,7 milioane avem acolo, dar el va scădea în 2016, 16 nu știm de ce. Uh, apoi costuri. Deci cheltuieli 50 sau 60 de milioane de cheltuieli uh, sau o creștere a acestora, iar la final vom avea aproximativ 80 de milioane, un, un, excedent, un excedent. Și acum mă întreb de ce nu folosim acel excedent pentru a plăti întreținerea clădirilor. Deci, pentru prima dată văd această abordare stranie în ceea ce privește bugetele și asta fără vreo justificare. Mai ales dacă ne uităm la serviciile externe, ele au primit 15 milioane în plus față de 2014 fără motive. La restaurante am oferit subvenții de 4 milioane în 2014 și acum doar 1,36 pentru 2016. Ce s-a întâmplat? Va fi un, o uh, nouă licitație publică. Am cerut motive serioase sau justificări serioase. Nu mi se pare un mod potrivit de a planifica bugetul. Apoi, uh, ceea ce a spus antevorbitorul meu, sunt de acord cu el, domnul Depre. Dacă ne uităm la Parlamentul European, între 2013 și 2015 am creat 44 de posturi noi și în același timp am externalizat mai multe servicii deci, practic, am, am ocupat uh, forță de muncă la nivel extern. În loc să decreștem, de fapt, loc, numărul angajaților, de fapt îl vom crește prin această externalizare și nu știm cu câte posturi. Trebuie văzut până în 2019. Deci, în orice caz, Parlamentul a aprobat un audit pentru două direcții generale, pentru securitate și este vorba doar despre un audit intern. 12 persoane se ocupă de acest audit, care raportează Secretariatului General. Nu vreau să lansez un atac asupra Secretariatului, e în regulă, dar nu putem gestiona Parlamentul fără a ști cifrele. Aș vrea să vă recomand, domnule președinte, să examinați aceste probleme serioase cu privire la DigiSafe și poate că am putea să ajutăm secretariatul să regândească acest domeniu și să facă lucruri că trebuie. Mulțumesc! Pic, uh, Mulțumesc, oricum am luat notă de faptul că trebuie să-i trimitem o scrisoare secretarului general pentru că suntem Comisia de Buget și trebuie să fim exemplari. Autoritatea noastră depinde de capacitatea noastră de a controla cheltuielile publice, mai ales în Parlament. În regulă. Nu văd alte cereri de intervenție, ceea ce nu e o problemă, dat fiind că suntem în întârziere și că trebuie să terminăm înainte de 11.30, cel puțin ca să avem interpretare. Domnule Depre, în concluzie, Domnule președinte, am ascultat cu multă atenție la ce tocmai a spus colegul nostru Macado. Cred că e foarte important, într-adevăr, ca secretarul general să vină în fața comisiei odată pentru problema efectivelor, dar și pentru elementele evocate de domnul Magva, pentru că trebuie să avem mai multă transparență și credibilitate. În rest, chiar dacă colegii nu mai intervin, Uh, nu cred că nu vor mai fi intervenții până la sfârșitul procedurii. Președintele, acum trecem la bugetul rectificativ 2015 și dacă doamna Gardia Zabal dorește, poate ia cuvântul și ne spune ce se întâmplă cu proiectul de buget rectificativ 2015. Sí, gracias, presidente. Bueno... Mulțumesc, domnule președinte. Singurele informații pe care le avem uh, acum uh, sunt cele prezentate, eh, sunt văd uh, că s-a prezentat ieri proiectul de buget rectificativ numărul 6. Acesta reprezintă o corectare tehnică a resurselor proprii. Este faimosul proiect de buget rectificativ care ne-a dat atâta dureri de cap uh, înainte. Această propunere uh, va ușura puțin sarcina statelor membre care vor trebui să vor să-și reducă contribuția cu 892 de milioane de euro. Deci această sumă nu va mai uh, trebui plătită de statele membre pentru că anumite încasări au fost mai mari decât se spera. Comisia ne-a spus că nu știa încă dacă avea să facă un nou buget rectificativ pentru că nu aveau informații la momentul respectiv, ca să ne spună dacă va fi sau nu un buget nou. A spus că acordul cu Grecia e posibil să aibă repercusiuni bugetare, dar că nu se știe ce fel de consecințe vor fi și dacă acest lucru va afecta sau nu bugetul pe 2015. De asemenea, ne-au spus că vor prezenta mobilizarea unui nou fond de solidaritate uh, dar care, în principiu, deși încă nu s-a primit documentația oficială, nu uh, se pare că va fi necesar să se facă un buget rectificativ, pentru că cu sumele deja colectate dispuneam uh, de banii necesari pentru a plăti acest buget uh, rectificativ. Ei spuneau că este fezabil, dar așa cum le-am spus la trialog, noi vrem să vedem documentele și dacă așa este, nu vom avea nicio problemă. Dar deocamdată nu există alte informații. Uh, Uh, cu excepția faptului că s-a prezentat un buget rectificativ nou, uh, numărul 6, în legătură cu resursele proprii. Mulțumesc pentru toate aceste comentarii. O să mai discutăm uh, în toamnă și prevederile privind Grecia și consecințele lor bugetare. Văd că nu cere nimeni să ia cuvântul în legătură cu execuția bugetară 2015. Atunci vom închide acest punct din buget. Și acum îl rog pe domnul raportor general să intervină pe proiectele pilot. Da? Pe proiectele pilot și pe acțiunile pregătitoare, uh, știind că avem o inflație de propuneri, enorm de multe propuneri, ceea ce dovedește ardoarea, dorința deputaților și imaginația acestora și voința acestora de a deschide noi căi uh, de acțiune pentru a răspunde așteptărilor uh, concetățenilor noștri. 303 cereri s-au depus, dublu față de cele depuse anul trecut. Jose Manuel, uh, dacă poți să ne spui, te rog, cum să abordăm această chestiune, pentru că aceste proiecte pilot, după câte știu, trebuie depuse sub formă de amendamente la buget și termenul limită este 3 septembrie ora 12. Obrigado, Presidente. As emendas, efetivamente. Mulțumesc, domnule președinte. Amendamentele trebuie depuse până pe 3 septembrie. Cred că vom avea timp până pe 10 septembrie, deci grupurile vor putea să examineze aceste amendamente până în 10 septembrie. Într-adevăr, numărul mare de acțiuni pregătitoare arată interesul colegilor noștri față de aceste proiecte. O să vorbesc în franceză. Avem 303 propuneri, 269 proiecte pilot și 34 de acțiuni pregătitoare. Este adevărat că amendamentele trebuie depuse până la 3 septembrie. Cred că amendamentele pentru grupurile politice uh, sunt până la ora 10 pe 2 septembrie. Avem niște marge foarte limitate, vă reamintesc. De fapt, marja 3 nu există, de aceea folosim instrumentul de flexibilitate și de asemenea avem doar uh, 40 de milioane plafon maxim pentru proiectele pilot și 50 de milioane pentru acțiunile pregătitoare. Aceste proiecte pilot, această listă, se ridică la 339 de milioane. Deci e imposibil să o facem. Avem o evaluare a comisiei care dă pentru 19 proiecte pilot și 11 acțiuni pregătitoare litera A deci cea mai bună notație, cel mai bun calificativ, 49 de proiecte cu litera B, 173 cu litera C și 43 cu litera D, cu calificativul D așadar. Și trebuie să vedem, eu aș zice să încercăm să, mutăm, să le mutăm pe cele care sunt la categoria B în categoria A. Oricum, toate proiectele sunt importante și mai pot fi îmbunătățite și de asemenea sunt toate importante pentru a avea o competitivitate mai mare și o mai, bu- mai bună calitate a proiectelor. Am vorbit de marje foarte mici nu trebuie să uităm și insist asupra uh, depunerii amendamentelor bugetare. În rubrica 1A, Parlamentul are 86 de proiecte pilot și 11 acțiuni pregătitoare. Aceste proiecte cu clasificarea A, 13 B și 47 cu C. La 1B avem 11 proiecte pilot și 8 acțiuni preparatoare. 6 la A și 1 la B. În rubrica 2 sunt 72 de proiecte pilot, 3A, 13B, 51 cu calificativul C, la rubrica 3, 67 de proiecte pilot, dintre care 9 la și 9 acțiuni pregătitoare, 6 la A, 14 la B, 41 la C. Rubrica 4, Parlamentul a prezentat 25 de proiecte pilot, 6 acțiuni pregătitoare, 2 la A, 4 la B, 21 la C, la punctul 5, 7 proiecte pilot și 3 la A, 2 la B și 1 la C. Și avem constrângerile pe care le-am menționat, nu e marjă disponibilă în multe rubrici. Sigur că o să facem tot ce ține de noi ca să obținem marjă în toate rubricile pentru proiectele pilot și acțiune pregătitoare, Deja avem evaluarea care ne va ajuta să facem selecția proiectelor și din cauza asta am invitat uh, pe colegi mai ales să încercăm ca să mutăm proiectele de la litera B la litera A, proiectele care au fost depuse. Oricum, mulțumesc tuturor membrilor pentru efortul pe care l-au făcut ca să prezinte proiecte pilot care, așa cum spun întotdeauna, mai pot fi îmbunătățite Sigur, sunt proiecte pilot uh, unde există deja programe care răspund la, ale căror obiective sunt deja abordate de unele programe, dar mulțumesc pentru inițiativă și pentru calitatea multor proiecte pilot și acțiuni pregătitoare care au fost depuse. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule raportor general, așadar marjele sunt foarte mici va trebui să privilegiem proiectele în rubricile unde avem marge disponibile în măsura posibilului și acolo unde nu există marge să găsim marge. În ce privește autorii proiectelor pilot și acțiunilor pregătitoare, ei sunt invitați în următoarele șase săptămâni, cât mai avem până la 3 septembrie, să pregătească amendamente care să faciliteze trecerea în categoria A acestor proiecte care sunt evaluate astăzi la categoriile B, C sau D. Rămânem aici la, uh, cu proiectele pilot, văd că nu mai sunt întrebări și intervenții. Haideți acum să trecem la situația în Mediterana și abordarea holistă a fenomenului migrației. Dau acum cuvântul lui Gerard Depre. Da, domnule președinte. Bun, nu am pretenția că voi vorbi despre situația mediterană, ar fi foarte ambițios uh, acest proiect. Vreau doar să formulăm un aviz în atenția Comisiei Libe. Ca urmare a aprobării de către Comisia Agendei Europene în materie de migrație. Așadar, avizul pe care îl propun și care v-a fost comunicat are trei mari părți. Prima, o parte în care se salută inițiativa luată de Comisie de a formula un program pentru prima oară relativ ambițios, pentru că totuși o serie de aspecte importante nu sunt abordate, dar în orice caz propuneri ambițioase, mai ales în uh, materie de uh, reinstalare și relocalizare, așa cum știu colegii, 40.000 de relocalizări și vorbim de 40.000 de uh, relocalizări și 20.000 de reinstalări de refugiați politici recunoscuți de instanțele internaționale. Deci cele primele patru puncte se referă la susținerea inițiativei Comisiei și la sumele, la alocările bugetare suplimentare care trebuie afectate acestei politici. Începând de la punctul 5 și 6, cer susținerea comisiei noastre. Mai întâi, pentru ca să facem o evaluare, pentru că uh, privim prea pe termen scurt în ce privește migrație. Avem o perspectivă de un an. Imigrația nu se va termina într-un an. Frontex poate face evaluări în legătură cu uh, fluxurile migratoare din următorii câțiva ani. Așadar, din moment ce va trebui oricum în viitor să lucrăm asupra revizuirii perspectivei financiare multianuale, cer să cerem comisiei, doresc să cerem comisiei să facă o evaluare în legătură cu nevoile pe care le va avea, în special în ce privește fondul azil, integrare și e, eh, migrație, așa numitul AMIS. Mi se pare important ca să avem uh, o imagine mai clară despre ce vom avea nevoie în perspectivele financiare în a doua parte. În al doilea rând, cer susținerea Comisiei ca să modificăm nomenclatorul care se aplică în special fondului AMIS. De ce? Pentru că dacă vorbim de baza legală, uh, vedem că baza legală care autorizează plățile și angajamentele uh, fondului AMIS ea identifică o serie întreagă de programe, dar aceste programe care trebuie să fie finanțate nu corespund deloc nomenclatorului bugetar. Avem sentimentul că nomenclatorul bugetar a rămas înțepenit într-un stadiu anterior uh, celui uh, momentului creierii fondului AMIS. Deci ar fi mult mai uh, simplu să apreciem mai corect uh, utilizarea creditelor prin modificarea nomenclatorului bugetar, astfel încât să putem identifica în interiorul fondului diferitele programe, mijloacele bugetare de care dispune și flexibilitatea pe care uh, uh, dorim să o avem în acest cadru. Și ultima uh, parte se referă la ce a spus domnul Gaier și anume de a avea o abordare pe care aș numi o numi-o inteligentă din partea agențiilor, mai ales Frontex și EZO, pentru că creșterile, cu excepția lui Erzo, totuși Erzo este obiectul unui tratament oarecum separat, dar celorlalte le dăm uh, efective suplimentare și uh, după aceea continuăm să tăiem bugetele. Deci efectul de creștere va fi complet anulat, chiar și pentru instituții a căror misiune o considerăm uh, ca fiind strategică. Iată, în general, domnule președinte, dragi colegi, Uh, structura și elementele esențiale ale avizului pe care propun să-l transmitem Comisiei Libe a Parlamentului European. Președintele, mulțumesc, domnule Deprem, mulțumesc pentru propunerile foarte clare. Vom avea o scurtă dezbatere pe acest subiect, doamna Gala Zalbaz. Sí, gracias, Mulțumesc, domnule președinte. Că, așa cum uh, a spus și uh, domnul Depre, știu că ați spus că veți cere sprijinea comisiei. Ehm, grupul nostru este de acord cu dumneavoastră, împărtășim uh, toate punctele pe care le-ați uh, adus în discuție și în special faptul că veți cere să se evalueze pe viitor care sunt necesitățile pentru a putea lucra cu mai multe date, atunci informații atunci când se prezintă propunerile pentru CFM. Deci noi vom vota pentru și aveți toată susținerea grupului nostru. Merci, monsieur, madame Dushovski. Monsieur Dushovski. Děkuji, pane předsedo. Já můžu říct, že za... Stimate domnule președinte, ce pot spune eu? În numele PPE susținem propunerea domnului Depre, creșterea bugetului pentru Frontex și celelalte agenții eh, reprezintă o prioritate, pentru că altfel nu pot face față crizei migranților. Eh, aici vorbim despre Frontex, Europol și Eurojust. Deci ele eh, nu trebuie, ele trebuie excluse de la cele măsuri de reducere de personal. Trebuie să ne gândim la întreaga politică acestor reduceri de personal, pentru că agențiile au din ce în ce mai multe sarcini. Și la nivel global putem reduce numărul de posturi, însă anumite agenții, după cum am auzit ieri, Eurojust, de exemplu, reprezentanta a spus că numărul ședințelor lor a reprezentat uh, numărul ședințelor de până acum a fost echivalat cu numărul ședințelor din uh, tot întregul an anterior. Deci au nevoie de un uh, buget suplimentat pentru a combate terorismul și a face față provocărilor uh, ce țin de migrație și susține această idee. Dar, doamnelor și domnilor, am un raport cu privire la Agenția Europeană a Drogului. Vă rog să vă uitați la acest document, nu subestimați. Eu am lucrat pe teren uh, până cu patru ani în urmă și se întâmplă acest lucru încă pe străzi. Tinerii consumă droguri. Numărul persoanelor care încearcă astfel de droguri sintetice este semnificativ. Sunt multe substanțe ilegale care au apărut pe piețele europene și noi adesea nu putem face față provocării. Infracțiunile legate de droguri sunt unele dintre cele mai rele. Haideți să demonstrăm că putem reacționa la acest fenomen și aici am cerut o creștere a mijloacelor agențiilor răspunzătoare pentru a-și intensifica lupta împotriva substanțelor psihotrope. Rog pe domnul Depre să ia în considerare cele menționate și totodată solicit colegilor mei de la socialiști și de la celelalte grupuri politice să Susține această suplimentare a bugetului Agenției pentru combaterea drogurilor. Tendința era bună, dar acum, uh, din nou, sunt creșteri. Apel sera entendu. Madame Vana. Mulțumesc, doamna Vana are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, da, numele verzilor. Uh, permiteți-mi să susțin avizul raportorului și să-l salut. Este foarte echilibrat și uh, vom înainta un singur amendament legat de 7, punctul 7, respectiv agenția Frontex. În această comisie am avut o dezbatere cu directorul Frontex, iar noi verzi salutăm în mod explicit suplimentarea fondurilor Frontex, dar încă ne facem griji cu privire la mandat. Ne-am dori o lămurire mai clară. Directorul a spus foarte clar că pentru ei este o prioritate să salveze vieți umane, dar um, sarcina lor clară este protecția granițelor. Și la punctul 7, domnului raportor, ați vorbit despre acest lucru, însă exclusiv în ceea ce privește uh, relocarea. Deci aș propune să se extindă acel punct la informații despre mandat și în ceea ce privește sarcinile cheie și prioritățile agenției. Susținem de asemenea în mod explicit și am cerut acest lucru din totdeauna criticile la fondurile prea reduse ale fondului european uh, pentru chestiuni ce țin de azil. Puneți în mod justificat că acest rol, acest birou va trebui să aibă un rol mai puternic pentru că e vorba și despre sprijinul acordat statelor membre pe viitor și despre promovarea activităților într-o o colaborare transeuropeană pe aceste teme de azil. Este nevoie și de un sistem de combatere a crizelor, de asistență și de prevenire de um, uh, prevenirea cazurilor. Deci de aceea susținem acest amendament. Merci, madame. Madame Niriada. Doamna Miriada, recunosc. We would also like to support uh, Monsieur Dupre. Și noi susținem uh, avizul domnului Depre, care este foarte bun din punctul meu de vedere. Sunt două lucruri pe care trebuie să le luăm în calcul, evaluarea și modul în care agenția coopere, cooperează cu alte uh, agenții și transparența responsabilităților. E greu uh, să urmărești uh, acești bani care sunt mulți uh, și nu știi unde sunt folosiți. M-ar interesa să știu mai multe despre programele despre integrare și cât de eficiente vor fi. Deci ne dorim uh, o viziune de ansamblu asupra uh, utilizării acestor fonduri. Mulțumesc, domnul Cormel, ultimul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să-i mulțumesc colegului de pre pentru acest proiect de uh, raport extrem de bun. Titlul menționează o abordare delicată și holistică cu privire la holistă cu privire la spațiul mediteran. Deci, când auzim acest termen de viziune holistă, ne gândim la extensia instrumentelor. Deci, asta înseamnă că trebuie să informăm pe refugiați în prealabil, să-i avertizăm cu privire la riscurile pe care și le asumă. Și uh, pentru asta e nevoie de mijloace din buget, pentru că altfel rămâne un deziderat neatins. Deci e important să fie prevăzute uh, fonduri astfel încât negocierile să poată fi purtate cu sens, pentru că, bineînțeles, mereu va fi vorba despre bani și fără bani nu vom putea atinge niciun obiectiv. Dacă vom cheltui mulți bani în Europa și nu, vor, nu vom obține efecte considerabile și oamenii își vor pierde în continuare viața pe Marea Mediterană, atunci uh, e clar că nu am investit rezonabil. Mulțumesc. Merci pour... Mulțumesc pentru toate aceste observații și uh, îi dau cuvântul domnului uh, Depre pentru concluzii. Foarte repede, domnule președinte, vreau să le mulțumesc tuturor colegilor pentru aprecierile pozitive din acest moment. Voi analiza cu foarte multă atenție toate amendamentele pentru a obține cel mai uh, bun text posibil care să întrunească Consiliul Comisiei noastre, consensul Comisiei noastre. Vă amintesc că trebuie să depuneți amendamente până la ora 15 astăzi. Pe 3 septembrie votăm și Libe se va pronunța probabil pe 16 noiembrie. Ajungem acum la votare. Înainte de a ajunge la aceasta, înainte de începe, vrem să verificăm dacă funcționează sistemul electronic. Ați introdus cartelele? Vom face un prim test. Votul este deschis. Mm. Et où Non, il y a encore. Il nous manque quatre votes. Ne lipsesc patru voturi. S-au introdus 27 de cartele, dar uh, s-au uh, votat, au votat doar 24 de persoane. Trei dintre dumneavoastră vă face, vă lăsați așteptați. De carte? Nu aveți cartela de vot. Carte. dont on ajoutera votre, votre vote, est à 25. 25 de voturi avem acum. Et, euh, apparemment ça. Vous avez tous voté? A votat toată lumea? Cei care au introdus cartelele în console, ați votat? Se pare că nu, două voturi lipsesc. Să e. Gata, gata. E bine. Închidem votul. Le premier vote Primul vot se referă la proiectul de regulament financiar pentru uh, bugetul Uniunii Europene. Este un raport al doamnei Gresle. Vreți să ne faceți un scurt rezumat înainte de vot? Dacă nu, trecem direct la vot. Facem votul pe nominal, votul este deschis. Lipsește un vot. Domnule Dupre, revotați? Nu funcționează? Ba da, merge. Votul este închis și vom uh, a adăugat votul domnului Zani. Deci 28 de voturi și o abținere. Felicitări domnului, doamnei raportoare. Trecem la secțiunea 3 pentru anul 2015. Doamnă Gardia Sabal, vreți să faceți câteva clarificări în legătură cu propunerile de virament care nu au fost uh, înaintate? Da, mulțumesc, domnule președinte. Avem trei propuneri de virament, numărul 20 uh, cu referitor la acordul de pescuit cu Senegal, 11 milioane de euro, 24 care se referă la mobilizarea uh, rezervei de fondului pentru ajutor umanitar pentru uh, criza din Siria și uh, zonele uh, vecine, 50 de milioane de euro și 23 pe care am lăsat-o la sfârșit pentru că doream să fac un comentariu special. În acest caz trebuie să transferăm 15 milioane și jumătate de euro deoarece liniile din instrumentul de cooperare pentru dezvoltare sunt epuizate. Trebuie să virăm 9 milioane și jumătate pentru siguranța alimentelor, care pe 6 iulie este utilizată în uh, procent de 95%, aproape terminată, dar pentru uh, actori uh, nestatali în materie de dezvoltare, la fel am folosit linia bugetară în procent de 90%. Și de asemenea, rezurse naturale, linia bugetară este folosită în procent de 78%. Încă o dată avem probleme cu plățile și va trebui să începem să facem transferuri de la o linie bugetară la alta pentru că Comisia Europeană nu dispune de fondurile necesare pentru a face plățile. În linia de siguranță a alimentelor, unde avem 9,5 uh, milioane de euro, linia inițială avea 140 de milioane de euro, din care 45% 45 uh, de milioane s-au dus la plata facturilor, de aceea avem aceste probleme. Și de aceea vă rog să uh, ne acordați votul pozitiv pentru efectuarea viramentelor. Mulțumesc! Aveți ceva împotriva votului în bloc a celor trei viramente? Nu sunt observații, nu sunt obiecții. Votăm prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Domnule Zani este pentru, 28 de voturi pentru, un vot împotrivă. Doamna Holmeier, în legătură cu alte secțiuni pe 2015, doriți să ne faceți o prezentare a propunerilor pe care le faceți? Also zunächst einmal. Deci mai întâi, doamna Gresle m-a întrebat, cred că și domnul Kaiser e aici, nu am uh, vârsta persoanelor, sau nu mi-aduc aminte de ea. În statutul privind personalul există posibilitatea de a a trimite, uh, de a permite o pensionare anticipată a unui procentaj de funcționari din motive enumerate acolo. Anul trecut s-a întâmplat acest lucru în cazul a nouă persoane și acum vor fi șapte persoane. Vor fi doi funcționari pensionați și asta înseamnă că vor fi și transferuri, costurile vor fi mai mici decât dacă cei doi funcționari ar lucra pentru noi în continuare, pentru că acele posturi nu se vor ocupa. Deci e și legat de restructurare până la urmă această decizie. Costurile scad. Pentru că nu se vor numi alți funcționari, se pare că nici, nici nu e vreo direcție, direcție generală care să fie dispusă să preia cele, pe, pe cei doi funcționari. Sper că înțelege domnul Kaiser ce vreau să spun prin această formulare rezervată. Se întâmplă câteodată ca aceste cariere de funcționari să nu fie liniare. Deci 95 de mii ne vor sta la dispoziție care pot fi transferați. La întrebarea referitoare la vârstă nu am putut răspunde. Poate că Ingeborg Gresle va putea răspunde sau nu știu decât că este vorba de o doamnă care a lucrat la ISA și cealaltă persoană era undeva la o direcție generală sau poate că domnul Kaiser știe să răspundă. Acum dacă vom dacă am vrea să dăm nume, ar trebui să îi rugăm pe toți să iasă, pentru că nu e voie să se facă acest lucru în public. Mi se pare și corect. Nu e în regulă să discutăm despre indivizi în public. Poate că domnul Caza ne poate lumina, deci vor exista 95.000 care pot fi redistribuiți. Va exista, bineînțeles, o pensie cuantificabilă și... Domnul Kaiser? Äh, Mulțumesc, domnule președinte. La în cazul primei persoane, e vorba de o vârstă de 58 de ani și persoana este deja pensionată de la 1 iunie. Deci a existat o perioadă de tranziție de 5 luni, iar în celălalt caz este vorba despre o persoană care are 56 de ani și conform calculului va ieși la pensie în noiembrie 2017. Este cazul unei persoane care lucrează în IT, având în vedere gradul înalt de aplicații noi în zona de IT, nu mai este nevoie de serviciile aferente. Nici nu ar fi fost posibil în timpul destul de restrâns care a rămas să fie reșcolarizat. Mulțumesc. Merci. Madame Olmeyer, vous estimez que nous sommes... Madame Gressle, pardon. Doamna Gresle, spune președintele, da, știți toate aceste povești pe care le urmăresc, pentru că atunci când contribuabilul trebuie să lucreze până la 67 de ani și funcționarii sunt pensionați anticipați cu 10 ani mai devreme, atunci bineînțeles că trebuie să pui niște întrebări. Și atunci vreau să știu care este nivel, nivelul salarial, care este AD-ul, de fapt, atins pentru contabilitatea mea. Äh, äh, äh, Salariul de bază în ambele cazuri sau într-unul dintre cazuri era de 10.000 de euro, a fost redus la 7.800 și încă două luni 6.900. Deci, iar persoana a ieșit deja la pensie acum, iar în celălalt caz persoana de 56 de ani. Era vorba de un salariu de bază de 5600, dar care a fost redus prin aplicarea măsurii respective pentru primele 3 luni la 4700 și apoi pentru celelalte 3 luni la 4100, deci o scădere până la 85% și până la urmă la 3400 în ultima fază. Domnule președinte, mai ales în zona de IT trebuie să avem grijă pe cine angajăm. Poate că ar trebui să fie persoane care sunt dispuse să se formeze. Deci vom folosi, vom uh, aplica regulamentul, statutul și mă bucur că Parlamentul pensionează două persoane și nu șapte, pentru că altfel uh, Ingem mi-ar tăia gâtul. Contaminațion, nest Trebuie să evităm uh, contaminarea, nu așa? Trebuie să mm, ne asigurăm că aceste cazuri sunt cu totul și cu totul uh, excepționale, pentru că din punct de vedere al bugetului, dacă se molipsește această practică, e teribil. O să ne pronunțăm să dacă validăm acest uh, mecanism. Uh, nu trebuie să votăm prin apel nominal. Cine este pentru aprobarea acestui mecanism? Votăm uh, electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 24 de voturi pentru, 3 împotrivă și o abținere. Doriți să ne prezentați acum următoarele patru propuneri? Deci e vorba de Curtea Europeană de Conturi și la Curtea de Conturi Există solicitarea de a năspri măsurile de securitate. Trebuie să investească 150.000 de euro, mai ales pentru a asigura scările, intrările, camerele video, supravegherea video și de a îmbunătăți situația lor. Și mai există o decizie a Curții de Conturi de a introduce o gestiune a deșeurilor. Deșeurile să fie reciclate și, și pentru asta trebuie să se instaleze dispozitivele aferente. 35.000 de euro s-ar plăti aici. Și aici, aici se intră la capitolul remuneration și salarii basic salaries și trebuie să se relocheze banii la other expenditures, la buildings. 2192 este punctul. Deci aici e suma aceea de 53.000. Vreți să vi le spun pe toate? Mi se pare destul de necomplicate. Vreau să vi le prezint pe toate cele patru redistribuiri, da, vă rog. Apoi mai există uh, mai multe rapoarte speciale decât era plănuit și din cauza unor solicitări din partea noastră și va, au fost angajați sau va trebui să fie angajați traducători externi Cheltuieli suplimentare au apărut cu cursurile de limbă care vor fi organizate. Și apoi pe viitor, pentru renovări și pentru curățenie, mă rog, tot ceea ce e legat de întreținere, ei bine, aici va exista un contract global și am făcut acest lucru și la Parlament. E nevoie de o suplimentare de 40.000 de euro. În total e vorba de 100.000 de euro de care este nevoie, 30.000 pentru primul punct, 30.000 pentru al doilea și 40.000 pentru al treilea, pentru restaurante și cantine. Apoi mai există un alt punct la Official Channel, 150.000 se vor reduce de acolo și este prevăzută o suplimentare pentru scaune și mobilier, astfel încât să nu afecteze sănătatea personalului. Se dorește o suplimentare de 40.000 de euro, apoi mai sunt 8 team zones pe 5 etaje în clădirea K3. Aici se dorește o extindere la 10 zone, 10 zone de tip team zone pentru banii vor fi cheltuiți pentru flip charts-uri și ecrane și așa mai departe, astfel încât să nu se rămână doar în acele săli uh, de conferință. Deci să se poate organiza în mod flexibil astfel de întâlniri. Și aici se vor aloca 30.000 de euro pentru a investi în tehnologie. În celelalte zone nu există acest echipament tehnic sau nu a existat până acum. Iar apoi, la subpunctele 21-14, întreținere, folosirea echipamentului tehnic, iarăși este prevăzut un post suplimentar. Pe de o parte, sălile trebuie să fie dotate pentru alte funcționalități, și adaptate având în vedere că sala de conferințe a fost reamenajată și celelalte săli nu pot face față cerințelor, pentru asta se vor cheltui încă 15.000, deci în total 35.000. Apoi mai e nevoie de 5.000 de euro pentru benzină, pentru că au existat cheltuieli suplimentare cu delegațiile și achiziționarea vinietelor. Și ultimul punct, 14.000 de euro pentru auditori și pentru auditori și consultanți. Deci, practic, pentru expertiză în diferite domenii. Cam acesta ar fi cel de-al treilea punct și apoi mai am un ultim punct la curățenie și întreținere se vor scădea 10.000 de euro care vor fi redistribuiți în clădiri, tocmai pentru a înăspri securitatea, măsurile de securitate, iar asta este legat de primul punct pe care le-am explicat. E o redistribuire dintr-o altă linie bugetară, ce anume din linia cu privire la curățenie și întreținere. De aceea, aici mai vorbim încă o dată despre 110.000 de euro. Cam acestea au fost toate redistribuirile. Dacă mai există întrebări, vă rog să le puneți acum. Je ne vois pas de questions. Quatre euh, propositions de transfert pour les crédits de... Avem uh, patru propuneri de uh, virament. Creditele pentru Curtea Europeană de Justiție. Vă propun să votăm în bloc pentru cele patru viramente. Votul este deschis. Votul este închis. 28 de voturi pentru, un vot împotrivă. Am analizat viramentele, solicitările de transfer. Din partea Comitetului de Regi Regiunilor avem două solicitări de transfer, domnul Holmeier. Da, da, acolo din partea din partea Comisiei pentru Economie și Afaceri Sociale există o dorință de redistribuire linia Official Journal. Les transferts du... Mai întâi transferurile Comitetului Regiunilor, înainte de CESE. Da. I have to see it, security doors. Den ADR habe ich gerade nicht hier. Nu am ADR-ul aici, spune vorbitoarea. Da, mulțumesc. E vorba de o sumă, îmi cer scuze, spune vorbitoarea, tot de la official și temporary staff, un transfer către other expenditures, alte cheltuieli legate de personal. Și asta pentru că personalul în acel domeniu este subreprezentat, deci practic îmi lipsește doar motivul din documentație, dar sunt domenii unde este prea un număr prea mare de angajați și există domenii unde sunt prea puțini angajați. Ați găsit dumneavoastră documentul, e minunat pentru că eu le-am rătăcit cumva. În orice caz, dar care-i pagina, spune vorbitoarea?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 Participăm la delegația în Sicilia săptămâna viitoare. Vă rog, nu trebuie să luăm nicio decizie importantă, era doar uh, ceva cu titlul de informare. 475.000 pentru dezvoltarea sistemului IT. Deci ce vor ei la Comitetul Regiunilor? Știu pe de rost, să spunem la Comitetul Regiunilor. Vor să introducă un sistem nou, uh, un sistem cibernetic, pentru a înlocui sistemele incompatibile. Se cheamă Kiklos, acest nou sistem cibernetic, și el practic va înlocui fostele sisteme incompatibile. Se dorește practic o prezentare transparentă și globală, încorporată într-un singur sistem cu care se poate și lucra. Sunt 475.000 de euro de care este nevoie și care vor fi transferate de la celelalte linii bugetare ale Comitetului Regiunilor. Acum v-am dat câteva date pe care le știu pe de rost. Din păcate nu găsesc documentul respectiv în documentația mea. Și mai era un al doilea transfer. Cel de-al doilea transfer se referă la un transfer despre care am mai vorbit, 53.000 la personal și anume este prevăzut pentru acoperirea cheltuielor de transport și alte cheltuieli la Comitetul Regiunilor, misiuni și așa mai departe. Deci acolo e vorba de 53 de mii redistribuiți din capitolul officials și temporary staff. Deci sunt angajamente, alocări de 53 de mii către alte cheltuieli, personal angajat al instituțiilor 53 de mii. Sur les deux transferts. Cine este pentru cele două transferuri? Avem aviz uh, Favorabil, deci, da? Sugerez să votăm uh, în vot, în bloc. Votul este deschis. Nu manque când voa. E tu voté A votat toată lumea? Scrutin e clos. Votul este închis. Avem 24 de voturi pentru, 3 împotrivă. Acum uh, aveți o propunere de transfer referitor la Comitetul Economic și Social, doamna Holmeier. Acesta este cel menționat deja de la Official Journal, dincolo, 65.000 pentru studii, audieri și cercetare, studii. Acest transfer este necesar pentru a finanța trei studii cu privire la angajați și două studii pentru Comisia cu rol consultativ, pentru modificări industriale, CCI și pentru secțiunile suplimentare, pentru a crea o bază științifică a poziției politice. Deci nu este o suplimentare, ci doar un transfer de fonduri. Il n'y a pas de demande de parole à ce sujet. Vous émettez un avis favorable, Madame Holmeyer Avizul dumneavoastră este favorabil, domnule Holmeyer Facem vot prin apel nominal. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. 25 de voturi pentru, 3 împotrivă. În timp ce vă pregătiți intervenția, doamna Holmeier, în legătură cu politicile de patrimoniu, o să termin ce începusem să vă spun se modifică programul din Sicilia. Cei care participă la delegație sunt rugați să rămână după reuniune în această sală. Domnul Holmer, aveți cuvântul. It's to, uh, to, to buildings. Deci acum legat de clădiri, da? Deci, referitor la clădire, am efectuat un transfer de 7 milioane în zona Parlamentului European care urmează să servească măsurilor de securitate din Parlamentul European, fiecare coleg poate vedea repartizarea costurilor în zona de proiecte și work management 79.500 pentru instalații temporare, deci aici e vorba de materiale, de curățenie, dotare. Aici avem 92.500 pentru domeniul modificărilor designului, deci nu design neapărat, ci măsurile de securitate care trebuie înăsprite. Aici avem 570 de mii. Și apoi mai există costuri, cheltuieli pentru înlăturarea elementelor vechi și pentru cumpărarea, achiziționarea unor veste antiglonț, geamuri antiglonț și data trecută am avut, am avut problema, am avut cazuri în care agenții de pază au fost vătămați, deci e nevoie acum de uși care pur și simplu nu pot fi doborâte. Însă transparența va fi în continuare dată pentru că vor fi uși transparente, însă vor fi uși mult mai sigure atât pentru agenții de pază cât și pentru personal. Și s-a întâmplat în trecut, vă amintiți, a fost acel caz cu cei 300 de curzi care pur și simplu au doborât ușile pentru că pur și simplu nu făceau față presiunii fizice. Și în situația de securitate actuală e destul de delicat să se poată întâmpla așa ceva. Deci, Prezidiul a luat decizia să mențină transparența, dar totuși să năsprească securitatea. Mai sunt 530.000 de euro pentru întărirea fundației, aerisirea, partea electrică, infrastructura IT, și pentru desăvârșirea acestor măsuri e nevoie de modificări ale pereților și ale aparatelor. Aici sunt 940.000 de euro. E nevoie de 7,106. Există o listă detaliată a cheltuielilor care a fost transmisă tuturor, deci puteți vedea ce a decis prezidiul și nu mai e nevoie decât să confirmăm acest lucru, transferul a fost deja efectuat. Transferul a avut loc, este confirmat și documentația există. Ținem seama de constrângere de securitate. Cine vrea să ia cuvântul? Mai am o întrebare suplimentară, pentru că nu ne-am văzut înainte de ședință. În ceea ce privește distribuția costurilor, aici scrie un milion cheltuieli suplimentare pentru lucrări în afara orelor de program, Poate că îmi poate explica cineva ce înseamnă asta? Da, și eu am pus această întrebare. Ei au spus că trebuie să lucreze câteodată. Da, poate puteți dumneavoastră să explicați? Digi Inlaw? Puteți să mai mi explicați încă o dată ceea ce mi-ați explicat deja? Monsieur Elio Caroza. Domnul Elio Caroza. Le, le 1 million qui est prévu, c'est que... million este prévu pentru a face lucrările cât mai rapide și la intrări se prevăd lucrări care trebuie făcute noaptea, în weekend, în timpul uh, vacanței, uh, în timpul vacanțelor. Deci toate aceste lucrări se vor face în afara orelor normale de lucru și evident asta va însemna plăți suplimentare pentru muncitori conform contractelor colective și condițiilor de lucru din Belgia. Am uh, pus întrebarea dacă nu cumva s-ar fi putut face lucrările în august, că nu e nici dracu aici. Dar asta nu se poate din cauza procedurilor licitații. Donc les travaux ne peuvent pas se faire. Lucrările nu se pot face în august pentru că suntem în procedură de apel de oferte și atunci când, probabil contractul se va semna la începutul lunii august și atunci când oamenii au un contract vor putea studia conceptul și vor putea să comande elementele de securitate. Asta durează 80 săptămâni să se fabrice, deci nu, vom ajunge cu lucrările undeva în toamnă sau la începutul anului viitor. Aș propune, pentru că punctul doamnei Hoffman este mai mult de cât justificat. Dacă am costuri totale de 6 milioane, inclusiv materialele, atunci acel milion mi se pare o sumă mare. De aceea aș vrea să includem în decizia noastră ideea că acel milion trebuie supus unei examinări critice, pentru că costurile normale cu personalul, cu forța de muncă, sunt în regulă. Deci am spus, am avut o poziție precaută cheltuielile cu personalul, cu forța de muncă nu sunt atât de mari. Este acolo o suplimentare 40%, nu am înțeles exact, dar noi, fiind Comisia de Buget, ar trebui să includem ideea că lucrările de pe coridoare ar trebui să aibă loc în uh, momente în care nu trebuie plătite ore suplimentare și prime pentru uh, lucru în afara programului. Chiar dacă dați din cap, noi tot vom decide acest lucru. Nu știu dacă colegii mei se împotrivesc, dar e solicitarea din partea mea de a sau solicitarea de a reduce acel milion mi se pare rezonabilă. Iată un amendament care este în deliberare. Putem să insistăm pe acest punct și să spunem că toate dispozițiile trebuie luate toate dispozițiile și toate măsurile pentru a reduce suma acestui contract. Domnul Depre și după aceea domnul Grasler. Domnul Depre, mulțumesc domnule președinte. Acest ultim punct, uh, creștere. Când lucrați în Belgia și dacă e vorba de întreprindere înregistrate în Belgia, sunt contracte colective. Și în Belgia, ca regulă generală, munca e de calitate. Deci, dacă trebuie să lucrezi sâmbăta, duminica, noaptea și așa mai departe, sunt anumite bareme. Sigur, dacă veți lucra cu întreprinderi albaneze sau cu lucrători detașați, o să vă coste mai puțin, da, mă rog, asta e o preocupare a SND-ului, nu? Să se respecte regulile din contractele colective de muncă și atunci o să modelez formularea întrebării. Și o altă chestiune. Am uh, citit această notă, nu știu dacă e adevărat că va fi necesar să se închidă cele două intrări principale simultan de pe 7 decembrie până pe 8 uh, ianuarie anul viitor. O să fie tot felul de... Ce, să... ce înseamnă asta? O să urcăm pe scară în, uh, pe geamuri? Deci ce înseamnă că va fi necesar să închidem simultan cele două intrări principale? Deci cea, uh, intrarea Virț și intrarea Simon Weil până pe 8 ianuarie 2016. Uh, Ce facem? Închidem? Uh, intrăm în șomaș tehnic sau poate v-ați uh, înșelat sau există o soluție? Domnul Caruța. Da. Planul de lucru prevede ca în timpul acestor lucrări intrarea să fie închisă. Nu, asta în general. Am profitat pentru a accelera ca să deranjăm cât mai puțin, ca să nu perturbăm activitatea parlamentară, pentru că să închizi o intrare atâta timp, ă, asta complică viața tuturor. Și am optat să închidem în perioada care începe. Da, o să o ajustăm, domnule Depre. Va fi probabil ă, în timpul sesiunii de la Strasburg și până la ă, întoarcerea de după vacanța de iarnă. Deci, săptămâna verde și după aceea ianuarie. Așa, da, știu, așa e, aveți dreptate. Începând de pe 7 până pe 8 ianuarie. Dar o să ajustăm acest, uh, această perioadă. Perioada a fost aleasă tocmai ca să nu perturbăm activitatea parlamentară, dat fiind că începând cu 11 decembrie, dacă nu mă înșel, uh, Parlamentul va fi la Strasburg și după aceea vacanța de iarnă și după aceea săptămână verde și această lună, aceste trei săptămâni sau patru săptămâni în care vom închide simultan, vor da posibilitatea să scurtăm lucrările, durata lucrărilor, deci în loc să facem în 8 uh, luni, facem în 6 luni. Am ales perioada când este cea mai puțină activitate parlamentară. De fapt, parlamentarii nu sunt la Bruxelles, sunt fie la Bruxelles, fie în vacanță. Dar bun, dar totuși sunt funcționari care lucrează și care trebuie să intre în clădire. Ce o să fac? O să urce cu scara prin, pe geam? Nu, am uitat. Uh, nu, bineînțeles, vom lua toate măsurile necesare. Activitatea parlamentară va fi garantată și în această perioadă. Ați văzut poate unele afișe pe la intrări în care se anunță că vor fi lucrări la început, în septembrie, în începutul septembrie vor fi niște comunicări detaliate pentru membri și pentru funcționari ca să se poată continua activitatea parlamentară fără perturbări majore, chiar și în această perioadă. Doamna Grăsne. Da. da. Mi se pare straniu că în pauza de vară, care este de 4 săptămâni sau 5, și activitatea e redusă, că nu se, s-a făcut licitația de așa natură încât lucrările să poată fi efectuate. Trebuie să-mi explicați de ce nu se pot organiza lucrurile astfel încât să nu se plătească acele ore suplimentare. Sau acele indemnizații suplimentare. Deci trebuie să mi se explice și din punct de vedere al planificării tehnice bugetare, dacă tot ne ocupăm cu așa ceva. Trebuie să vă spun că modul în care tratați la sau cheltuielile nu este chiar de înțeles. Trebuie să înțelegem ce cu acel milion. Varianta pe care a propus-o doamna Maier, da, e foarte bună, dar tot nu, nu s-a înțeles. Îmi cer scuze, Monica, permiteți-mi să mai exprim, exprim rațiunile. Deci am cerut acel transfer de 7 milioane de la o linie la alta. A fost o decizie bugetară și nu o decizie de suplimentare. O vom, uh, vom, vom include această recomandare la sugestia colegii Hoffman, o recomandare pe care o împărtășesc pentru că eu cred că putem reduce aceste cheltuieli de un milion. Nu putem să le eliminăm, dar vreau să adaug un fapt. Inițial trebuia să se renoveze lifturile până la sfârșitul lunii august. Și, bun, acum vă dați seama ce s-ar fi întâmplat dacă noi am fi utilizat în aceeași perioadă lifturile sau nu am fi putut să le utilizăm. Acum lucrătorii își iau intră în concediu în luna august și noi la fel. Deci, în ceea ce privește planificarea lucrărilor, am ceva rețineri. Sunt, nu prea am încredere în administrația clădirii. Vă rog să menționați aceste lucruri în procesul verbal. Faptul că costul, cheltuielile de un milion trebuie reduse la un nivel minim. Atunci când suntem la Strasburg, nu trebuie să se lucreze pe timp de noapte. Se poate lucra oricând, iar angajații pot uh, merge în alte zone în care nu se lucrează. Bun, am înțeles dezbaterea, trebuie să încheiem. În scrisoarea pe care o voi adresa secretarul general, dincolo de ce a dorit domnul raportor pentru buget al Parlamentului, voi adăuga o mențiune specială de uh, o cerere de a comprima la maxim costurile suplimentare. Doamna Hoffman, vreau să interveniți? E un subiect pasionant. On va essayer de conclure rapidement. Madame Hoffman. Nu pot decât să mă alătur celor spuse de doamna Holmeier. Nu e vorba de a pune la îndoială milionul, dar până la urmă reprezintă o optime din cheltuielile totale și până la urmă e un nivel prea mare. Nu e vorba de a pune la îndoială contractele colective de muncă, dar după cum spunea și doamna Gresle, e vorba de a chipzui uh, aceste mijloace și modul în care sunt folosite. Je pense pas qu'on règle cette question aujourd'hui. Nous allons suivre ça de particulièrement près. Madame Gressler avait posé une... Bun, o să urmărim uh, de aproape acest lucru. Doamna Gressler a pus o întrebare la care n-a primit răspuns. Domnule Carosa, Vă rog să răspundeți la întrebarea domnului eh, Grăjle privind eh, votarea creditelor de transfer înainte de a avea detaliile pe operațiunii, o procedură greșită, blamabilă? De ce propunerea nu s-a făcut astfel încât eh, lucrările să se fac, poate face în august? Aveți dreptate, doamnă. Cred că împreună cu Digi Security și Digi Law am folosit instrumentele din regulamentul financiar care permit uh, procedura de urgență. Și, dar în ciuda procedurii de urgență trebuie să respectăm termenele pe care regulamentele financiare ne le impun. Lucrările nu sunt simple lucrări, sunt lucrări importante pe care trebuie să le facem, sunt lucrări importante. Cred că doamna Holzmeier a explicat uh, foarte bine că uh, aceste lucrări trebuie făcute astfel încât instituția noastră să rămână transparentă și deschisă și a trebuit să găsim un proiect destul de complex. Pentru a face asta s-au făcut toate eforturile de câteva luni și cred că ieri sau alaltă ieri DG Infrastructura a primit ofertele de la trei societăți. Aceste oferte uh, vor fi examinate și sperăm la sfârșitul lunii acest contract să fie semnat. Președinte, bine, suntem în, uh, în uh, domeniul regulilor, în regatul regulilor și uneori putem cădea victime propriilor noastre reguli. Asta e, uh, bun, riscul, asta este riscul birocratic. Deci faceți tot ce puteți ca să iasă totul bine și să coste cât mai puțin. Bun, încheiem această dezbatere pentru că în 3 minute nu vom mai avea interpretare. Cine este uh, pentru această propunere. Vot cu apel nominal. Nu e nevoie. Cine e pentru? Nu, votăm electronic. Deci vot electronic. Haideți să votăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. 22 voturi pentru, un vot împotrivă și 4 abțineri. Ultimul dosar, doamna Olmaier, Serviciul de Acțiune Externă. In Thailand soll es eine Veränderung geben. S-ar putea să avem o modificare. Personal din Thailanda a fost redus cu 30% și concomitent clădirea este foarte învechită, a fost folosită timp de 26 de ani. Noul proprietar nu a renovat clădirea și ar dori de fapt să o demoleze. Apoi, în ceea ce privește criteriile de securitate în jurul clădirii, ele s-au înrăutățit, uh, situația de securitate, iar uh, s-a dorit aici colaborarea cu ECO pentru a se închiria o nouă clădire. Și acel Aten Tower din anul 2008 ar trebui să ne pună la dispoziție două etaje, respectiv etajele 9 și 10, spre deosebire de vechea clădire, cele două etaje sunt unite între ele printr-o scară interioară, deci nu trebuie să iasă din clădire pentru a se întâlni. La fel și toaletele, spre deosebire de vechea clădire, se găsesc în cadrul spațiului ocupat de AD. Pe vremuri, angajații trebuia să iasă din clădire pentru a se duce în clădirea publică unde erau toaletele. Deci, e de înțeles acea pretenție vă dați seama doar pe baza celor descrise acum de mine cât de veche era cealaltă clădire. Avem 56 de angajați, 9000 de metri pătrați, sunt respectate directivele comisiei cu privire la metri pătrați pe angajat. Se vor prevede cheltuieli prime, suplimentare de 1,7 milioane. Voi trece imediat la costurile totale pe 15 ani. Chiria va costa 14,399, deci aproape 14,4 uh, milioane pe 15 ani. Um, vor exista și costuri prefinanțate de proprietar, apoi între, uh, apa curentă 2,8 milioane, 19 milioane în total, prețul de 22 de euro pe metru pătrat chiri, în ceea ce privește chiria se află sub medie, iar chiria anuală va fi nu va fi mai mare pentru noua clădire față de clădirea veche și trebuie să spun că este o situație mult mai bună în clădirea nouă. Eco treia 25% din chirie, 4,7 milioane sau ceva de genul. Mi se pare că a fost uh, până la urmă un demers extrem de rezonabil uh, pe care îl susțin. Bun, atunci trecem la vot electronic. Votul este deschis. Le scrutin est clos. Votul este închis. 23 voix pour, 3 voix contre. 23 pentru, 3 împotrivă, nu sunt abțineri. Iată, am încheiat, nu mai sunt alte întrebări. Atunci, dragi colegi, vreau să vă mulțumesc pentru munca făcută în acest an, o muncă considerabilă. Vreau să vă doresc o excelentă vacanță. Dacă v-a plăcut anul care tocmai se încheie, o să adorați anul care ne așteaptă. Mulțumesc și interpreților noștri și îi rugăm să rămână câteva secunde ca să explic programul delegației din Sicilia. Joia. Gracias.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

Quant aux agences qui dépendent de l'Union européenne, il n'est pas question que les autorités italiennes nous donnent euh, notre propre calendrier et les conditions dans lesquelles on les rencontre. C'est nous qui nous en chargeons. Monsieur. Grazie Presidente. Allora io credo che eh, c'è un cortocircuito interistituzionale. Questa è una delegazione ufficiale al Parlamento europeo che un, su cui abbiamo lavorato da mesi